Thank you. In general, this... Vă mulțumesc foarte mult. În general, acest Parlament lucrează uh, reunind viziuni politice diferite și cred că toate viziunile politice au dreptul să fie reprezentate când se caută o soluție comună. Nu cred că se poate spune că o convingere politică nu poate participa la efortul nostru comun. În orice caz, mulțumesc deputaților pentru întrebări și comisarului desemnat Moscovici pentru răspunsuri. Acum, domnule Pierre Moscovici, vă invit să faceți o scurtă intervenție finală de nu mai mult de 5 minute. Domnule președinte, doamnelor și domnilor eurodeputați, vă mulțumesc pentru acest schimb au fost fără uh, concesii, pe șleau direct, uh, uh, cu respectarea diferențelor noastre și aș dori să mulțumesc și interpreților care întotdeauna uh, dau viață multilingvismului în Parlamentul European. Uh, întotdeauna am încercat să particip la astfel de schimburi fără rezerve. Așa am făcut și astăzi. Sper că ați înțeles că sunt sincer în calitate de european. Doresc să uh, îmi asum pe deplin răspunderea care îmi va fi încredințată. Și în încheiere aș dori doar să mai repet uh, o serie de convingeri care vor sta la baza activității mele în următorii cinci ani cu acordul dumneavoastră. În calitate de comisar european va trebui să dau dovadă de obiectivitate și de imparțialitate. E în interesul general european. Uh, așa îmi voi prelua funcția, misiunea. Uniunea Europeană este un spirit, este un uh, model care, așa cum spunea Lacmelor, uh, acordă justiție socială și eficacitate economică. Voi încerca să mă asigur că acest spirit uh, trăiește, că modelul european uh, va progresa. Regula comună va, va fi singura mea busolă. În calitate de comisar european, voi respecta uh, uh, opțiunile președintelui uh, Juncker, ceea ce înseamnă că împreună trebuie să urmărim priorități clare. Consolidarea creșterii economice, mai ales prin investiții, crearea de locuri de muncă, combaterea inegalităților, combaterea fraudei fiscale, a evaziunii fiscale, să acționăm împotriva trasturilor, să luptăm pentru transparență, pentru schimbul automat de informații, să protejăm mai ales prin vămi, să-i protejăm pe cetățeni de excesele uh, globalizării. Sunt prioritățile domnului Juncker și vor fi și prioritățile mele. În calitate de comisar european, voi fi animat de acest spirit de colegialitate. Noua organizare a comisiei, definită de către domnul Juncker, mă convinge, îmi convine. Nu creează niciun fel de ierarhie de tutelă, de supervizare, ci organizează o delegare originală a competențelor președintelui. Uh, definește misiuni transversale pentru vicepreședinți și ne acordă tuturor această uh, datorie de cooperare și de coordonare. Și în colegialitate colegialitate doresc să cooperez cu colegii comisari și vicepreședinți, cu cei doi vicepreședinți cu care voi face echipă, cu domnul Dombrovskis și domnul Katainen. Și uh, spun acest lucru în mod foarte clar. Între noi trei mai ales, nu poate exista niciun fel de concurență artificială, nu va putea exista niciun fel de concurență birocratică, nu vor putea exista diferențe politice care să uh, domine. Va trebui să le depășim, pentru că dacă nu depășim aceste diferențe, uh, se va irosi energie și timp, pentru că tot ce avem de făcut e foarte important, consolidarea economiei europene și nu vom putea obține rezultatele pe care le-am menționat. Pe scurt, va trebui să fim și vom fi, uh, se va vedea și după mine, va fi uh, o echipă unică unită uh, în jurul aceluiași obiectiv. Am discutat cu ei și, sper, uh, și știu că asta îi animă și pe ei. În fine, în calitate de comisar european, voi coopera strâns cu Parlamentul European și mai ales cu membrii comisiei dumneavoastră. Și vă rog să mă credeți, nu fac aici așa declarații frumoase. Uh, e o convingere profundă care mă animă. În urmă, exact cu 20 de ani, am intrat pentru prima dată în Parlamentul European și de-a lungul experienței mele am văzut Parlamentul uh, Uh, crescând, uh, devenind colegiuitor, reprezentantul popoarelor europene. Sunteți reprezentanții poporului european. Comisia se ocupă de interesul general european, iar dumneavoastră încarnați legitimitatea democratică validată prin uh, sufragiu universal. Iar Parlamentul și Comisia au astfel o răspundere comună pentru a face față provocărilor pentru Europa în următorii cinci ani. Iată ce doream să vă spun am răspuns întrebărilor dumneavoastră, câteodată nu au fost ușoare. Am făcut-o uh, direct, uh, sus și tare, vă voi asculta, sunt gata pentru dialog, sunt uh, gata ca împreună să ne asigurăm că ideea europeană uh, progresează pentru a obține rezultate concrete, rezultate care, pe baza cărora vom fi judecați, dumneavoastră, noi și Comisia Europeană. Stimați eurodeputați, domnilor și dom domnule președinte, a devenit comisar european, uh, am uh, fost destul de, uh, am avut trac înainte de această audiere, dar în orice caz, pentru mine, postul de comisar ar fi o reușită a carierei mele, dar văd acest lucru ca o mare răspundere pe care o abordez cu convingere, cu gravitate, cu seriozitate, pentru că provocările sunt imense și necesită răspundere și sper că v-am convins, mai ales prin experiența mea, prin angajamentul meu, prin independența mea și dorința de a coopera cu dumneavoastră, Vă mulțumesc sincer pentru aceste trei ore petrecute împreună. I would like to thank you. Aș dori să vă mulțumesc, domnule comisar desemnat, pentru prestația dumneavoastră la această audiere, pentru dorința de a participa la un dialog Uh, la o dezbatere intensă, puternică și fructuoasă. Mulțumesc foarte mult. În conformitate cu regulamentul, va avea loc ședința coordonatorilor cu ușile închise pentru evaluarea acestei audieri de la ora 1 uh, la 2 și jumătate. Suspendăm ședința.